Dragi colegi, dragi colegi, am dorit să începem reuniunea noastră. Hinsitzen bitte. Vă rog să luați uh, loc și să încetați conversațiile. Declar deschisă reuniunea Comisiei de Control Bugetar pri, uh, la care am asistat la prezentarea raportului anual al Curții de Conturi Europene în prezența domnului Caldera, care îi spun bun venit. Înainte de a ajunge însă la acest punct de pe ordinea de zi, am câteva comunicări. Ordinea de zi, ca întotdeauna, ați primit-o prin e-mail. Vă atrag atenția că a apărut um, revista cu noutățile legate de Comisia de Control bugetar. În această dupămasă, reuniunea noastră va continua până la ora 18.30. Domnul Caldeira ne-a tras atenția că mâine vom avea probabil uh, probleme de a ajunge la Parlament. Oricum, această întâlnire va fi transmisă pe internet. La punctul 3 de pe ordinea de zi veți găsi procesul, procesele verbale ale reuniunilor din 7, 13 și 16 octombrie, procese verbale pe care le-ați primit pe data de 24 octombrie. Dacă aveți obiecții, vă rog să ni le transmiteți până la sfârșitul zilei de astăzi. Dacă nu, aceste procese verbale vor fi aprobate. Ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Eu sunt raportoare pe acest dosar și voi uh, lua cuvântul după domnul Caldeira Astăzi se reunește pentru prima dată Colegiul Comisarilor, tocmai de aceea doamna Georgieva nu va putea veni alături de noi decât după ora 9.30, după care o să-i dăm uh, cuvântul. Îi spun din nou bun venit domnului Caldeira și membrilor Curții de Conturi Europene, care este foarte bine reprezentate în această zi. Bine ați venit și dumneavoastră și, domnule președinte, vă dau cuvântul. Thank you, Madam Chair. Honorable members, it's an honor... Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, este o onoare pentru mine de a vă prezenta raportul anual al Curții de Conturi pentru anul 2013. Uh, Curtea de conturi înțelege că acest raport este publicat într-un moment foarte important de schimb de răscuce pentru Europa. Parlamentul European are noi membri, inclusiv în această comisie, și de la începutul acestei uh, comisii avem și o nouă comisie europeană. În ceea ce privește gestiunea financiară a Uniunii Europene, noile programe de cheltuire și uh, regulile financiare au fost stabilite pentru perioada 2014-2020 și ele trebuie să fie implementate și aplicate în mod uh, corespunzător. Chiar dacă momentul critic al crizei economice financiare a fost depășit, trebuie să folosim cât mai bine resursele financiare pe care le avem la dispoziție. Curtea de conturi europene este în curs de a elabora o analiză cuprinzătoare a principalelor riscuri pentru gestiunea financiară a bugetului Uniunii Europene, baz, bazându-ne pe experiența de audit pe care am acumulat-o de-a lungul multor ani. Raportul anual din anul 2014 se bazează și pe lecțiile financiare pe care le-am tras în anul 2013, pe care considerăm că sunt utile pentru a răspunde provocărilor cu care ne vom confrunta în perioada 2014-2020. Stimați membri, la începutul acestei noi perioade de programare a cheltuielilor, raportul nostru ne arată că gestiunea financiară a Uniunii Europene încă nu a fost suficient de bună la, la nivel uh, global. Uniunea Europeană reușește să își cheltuie bugetul, însă cred că fondurile, uh, cheltuirea fondurilor poate fi îmbunătățită în continuare gestionarii fondurilor uh, europene trebuie să respecte regulile de cheltuire și trebuie să se asigure că aceste fonduri ating rezultate importante pentru cetățeni. Trebuie să nu doar să cheltuiască aceste fonduri, trebuie să și respecte regulile și trebuie să obțină rezultatele uh, scontate fără de sigur, este, fără nicio îndoială, este un exercițiu de echilibristică foarte dificil și raportul uh, anual pentru anul 2014 s-a axat pe faptul că nu s-a acordat suficientă atenție acestor trei aspecte în același timp. Deci, deși gestionarii fondurilor europene, atât la nivel european cât și la nivel național, au uh, performat în anul 2013, am încercat să vedem care sunt învățămintele pe care trebuie să le tragem. În ceea ce privește resursele financiare ale Uniunii Europene, așa cum spunem în raportul nostru, plățile din bugetul 2013 au ajuns aproape la 99% din uh, suma disponibilă pentru anul uh, respectiv. În total, Uniunea Europeană a cheltuit mai mult de 148 de miliarde de euro adică mai mult de 18, mai mult decât cheltuie 18 din cele 28 de uh, guverne naționale în fiecare an, reprezentând mai mult de 290 de euro pentru fiecare un uh, cetățean european. Cheltuirea bugetului Uniunii Europene pentru anul 2013 a însemnat efectuarea de plăți uh, pentru milioane de persoane și organizații, inclusiv agricultori, întreprinderi mici și mijlocii, organi- uh, instituții publice de peste tot din Europa. În uh, raportul nostru am ajuns la concluzia că aceste tranzacții au fost uh, registrate și uh, raportate în mod uh, adecvat, respectându-se standardele internaționale de contabilitate anuală așa cum s-a întâmplat, de fapt, din perioada de programare din 2007. Cu alte cuvinte, am uh, semnat aceste conturi, considerând că conturile Uniunii Europene pentru anul 2013 au fost uh, executate în mod regulat. Însă aș dori să uh, îmi exprim atenția vis-a-vis -vis de două aspecte ale fluxului fondurilor europene. Și mă gândesc mai ales în uh, perspectivă. În primul rând, în pofida nivelului ridicat al uh, plăților, uh, din conturi reiese că angajamentele financiare restante și alte obligații financiare au continuat să crească în anul 2013. La sfârșitul anului, a fost, acestea totalizau 322 de miliarde de euro, iar această cifră probabil va crește, având în vedere că în bugetul pentru anul 2014 există mai multe angajamente decât plăți. Aceste obligații financiare reprezintă o importantă sursă de preocupare, pentru că, pentru prima dată, plafoanele pentru plăți sunt prevăzute să rămână în mare măsură stabile, în termen real, pentru un număr mai mare de ani. Și în acest context este important să anticipăm un eventual deficit de surse financiare pentru programele Uniunii Europene. Tocmai de aceea, Curtea a recomandat, printre altele, ca Comisia să elaboreze previziuni pe termen lung ale fluxurilor de numerar. În al doilea rând, fonduri considerabile ale Uniunii Europene au fost plasate deja în instrumente de inginerie financiară, iar Comisia Europeană intenționează să recurgă într-o și mai mare măsură la aceste instrumente în viitor fondurile plasate în aceste instrumente sunt uh, utilizate pentru a oferi sprijin uh, pentru investiții sub forma unor împrumuturi, garanții și mm, participări la capital, însă, conform celor mai recente cifre mm, de care dispune Comisia din septembrie 2007, doar 37% din din uh, miliardele care au fost plătite prin instrumentele de inginerie financiară au ajuns până la urmă la beneficiari. Este vorba, dacă vă uitați în uh, raportul nostru, de o mică creștere de la 37 la 47%, chiar dacă fondurile uh, alocate au fost crescute de la 1 miliard de la 14 miliarde. Aceste instrumente sunt complexe și contabilizarea corectă acestora este dificilă, ceea ce face mai și mai dificil controlul public. Prin urmare, Curtea recomandă Comisiei Europene să se asigure că contribuțiile de la bugetul Uniunii Europene pentru aceste, către aceste instrumente reflectă necesarul real de fluxuri de numerar și că sunt contabilizate în mod corect. Stimați membri, banii de la bugetul Uniunii Europene, uh, Uniunii Europene sunt cheltuiți, dar auditul nostru arată în mod clar cât de multe dintre aceste cheltuieli nu uh, respectă normele existente. Așa cum este prevăzut în tratat, um, auditul nostru este realizat astfel încât să ne permită să emitem o declarație de asigurare privind fiabilitatea conturilor în Uniunii Europene, care să se referă atât la regularitatea operațiunilor subiacente ale acestor conturi. La fel ca în toate celelalte exerciții financiare anterioare, Curtea concluzionează că, pe ansamblu, um, operațiunile de venituri uh, sunt conforme, angajamentele financiare sunt uh, conforme de asemenea dar în schimb plățile sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Am ajuns la aceste concluzii, în principal în urma efectorii unor teste pe eșantioane reprezentative din punct de vedere statistic de operațiuni, de venituri și de cheltuieli. Această abordare ne permite să furnizăm uh, estimări uh, în ansamblul lor în ceea ce privește cheltuielile. În ceea ce privește anul 2013, considerăm că rata de eroare globală pentru plăți a fost de 4,7% în comparație cu rata de 4,8% pentru exercițiul 2012. Așa cum știți, rata de eroare estimată s-a, s-a situat în mod constant peste ceea ce numim pragul de semnificație de 2% în anul 2012 aproape toate domeniile de cheltuieli au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. Singura excepție au, a reprezentat o cuantumul de 10,6 miliarde de euro cheltuiți de uh, Uniunea Europeană pentru propria administrație. Rezult- rezultatele noastre indică de asemenea că erorile provin nu numai în toate, din toate domeniile de cheltuieli operaționale, ci de peste tot unde sunt cheltuite fondurile Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, rata de eroare estimată este mai ridicată în, uh, dom- în domeniile în care responsabilitatea pentru gestiunea fondurilor europene este partajată între Comisie și statele membre. Pentru 2013, Rata de eroare estimată pentru proporția de 80% din fondurile europene care sunt gestionate în mod partajat a ajuns la 5,2%. În celelalte domenii în care uh, gestiunea revine doar Comisiei Europene, rata de eroare este de 3,7%. Ca și, în anul, ca și în 2012, cele două domenii de politici care au fost cele mai expuse la erori au fost politica regională și dezvoltarea rurală. În plus, Rezultatele pe care le-am obținut în urma activității de audit demonstrează că aplicarea unor proceduri de control intern poate aduce o diferență semnificativă. În raportul nostru am observat că autoritățile naționale și Comisia au luat diverse măsuri corective în legătură cu erorile pe care le identificaseră în cadrul operațiunilor auditate de Curtea de Conturi. Fără aceste măsuri, estimăm că rata de eroare ar fi fost în mod considerabil mai ridicată și anume ar fi ajuns de la 4,7% la 6,3%. Vedem cât de eficace sunt măsurile uh, implementate pentru a detecta și prevena asemenea uh, erori autoritățile naționale dispuneau de informații suficiente care să le fi permis corectarea unei mai mari părți din er-, erorile detectate de curte. În domeniul dezvoltării rurale, autoritățile naționale ar fi putut reduce rata de eroare de la 6,7% la 2%, adică pragul de semnificație. Din punctul de vedere al Curții de Conturi, toate statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a reduce numărul de erori de la nivelul cheltuielilor UE uh, efectuate pe teritoriul lor, precum și pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor pe care le pun la dispoziție privind funcționarea sistemelor de control. Chiar dacă nu ține de competența curții în calitatea de auditor independent să compenseze existența unor deficiențe la nivelul raportorii de gestiune cu privire la regularitatea cheltuielor, este de datoria noastră să, pun, să spunem dacă cifrele disponibile la nivelul Uniunii Europene prezintă sau nu imaginea fidelă a realității uh, reale. Este posibil ca sumele reale expuse riscului să fie subestimate de Comisia Europeană. Dacă, ratele de, dacă dorim ca ratele de eroare să fie reduse mai mult, trebuie să avem nevoie, să avem nevoie de informații de mai bună calitate privind erorile de la nivelul cheltuielilor. Însă, trebuie să tratăm problema la sursă raportul nostru permite o mai bună înțelegere a tipurilor de erori la care ar trebui să fie mai vigilante autoritățile naționale și oferă, oferim mai multe exemple tipice, relevante. O societate comercială care depusese o cerere de finanțare în calitate de IMM, în vreme ce era de fapt deținută de o societate de, de mari uh, dimensiuni, un fermier care solicitase o subvenție pentru pășuni permanente care erau de fapt acoperite parțial cu tufișuri sau cu arbori. Aceste exemple ilustrează principalele surse ale erorilor, care sunt includerea de costuri neeligibile, uh, încălcări grave ale normelor privind achizițiile publice și declarații incorrecte privind suprafețele agricole. Responsabilii cu gestiunea financiară de la nivelul Uniunii Europene și de la nivelul național ar trebui să se concentreze în primul rând pe prevenirea și în al doilea rând pe detectarea și corectarea erorilor care apar ca urmare a acestor cauze. Aceștia ar trebui de asemenea să nu uită rolul important pe care îl joacă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și respectarea normelor în materie de achiziții publice pentru uh, a fi atins obiectivele urmărite în cadrul politicii. Stimați membri, pe parcursul perioadei de programare 2007-2013, gestiunea uh, fondurilor europene s-a axat în primul rând pe necesitatea de a cheltui fondurile disponibile, în al doilea rând pe obligația respectării normelor și numai în al treilea rând și într-o măsură relativ limitată pe obținerea rezultatelor și a impactului dorit este reflectată o caracteristică esențială a mecanismelor de gestiune bugetară a fondurilor europene. Responsabilii de la nivelul statelor membre și de la nivelul Uniunii Europene sunt supuși unor presiuni puternice de a cheltui banii disponibili, deoarece în, în caz contrar a riscat să piardă fondurile pe care um, le-au accesat și nu se concentrează la fel de mult pe rezultatele obținute. Drept urmare, s-au concentrat, concentrat prea puțin pe obținerea de rezultate și mai mult pe conformitatea cheltuirii acestor fonduri. Această situație trebuie să se schimbe dacă ne dorim o bunătățire semnificativă a performanței. Capitolul 10 din raportul nostru anual prezintă mai multe exemple uh, Uh, preluată din cele 19 rapoarte speciale adoptate de curte în anul 2013 pentru a demonstra modul în care un accent mai puternic pus pe rezultate ar putea crește performanța. În acest context, salutăm inițiativele Comisiei Europene de a promova o cultură a performanței. O asemenea cultură ar trebui să se bazeze pe un angajament uh, real, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, pentru a obține cele mai bune rezultate posibile cu resursele financiare limitate pe care le avem la dispoziție. Este foarte important să există stimulantele adecvate care să încurajeze performanța. Recunoaștem prin raportul nostru că rezerva de performanță are un rol important din acest punct de vedere. Însă atragem atenția că dacă um, dorim uh, stimulente financiare eficace pentru statele membre, avem nevoie să stabilim dinainte niveluri țintă adecvate pentru uh, rezultate. Subliniem în egală măsură faptul că existența unor informații de mai bună calitate privind rezultatele obținute constituie o condiție prealabilă pentru asigurarea îndeplinirii mai eficace obligației de răspundere pentru performanța obținută la nivelul Uniunii Europene. În ultimii ani au avut loc evoluții semnificative, de exemplu introducerea raportului anual de evaluare elaborat de comisie. Totuși, cred că acest cadru trebuie să fie îmbunătățit în continuare, mai ales pentru că este prea fragmentat și nu acoperă un grad suficient o serie de aspecte importante, cum ar fi valoarea adăugată europeană sau progresele în vederea atingerii obiectivelor strategiei Europa 2020. După cum am spus uh, la început, nu trebuie să alegem între cheltuirea fondurilor. Îmi cer scuze, am uh, sărit peste o pagină, doamnă președinte, se întâmplă și celor mai buni dintre noi. Revin la recomandările pe care le adresăm Comisiei Europene. În primul rând, să propună un, uh, un cadru mai coerent de raportare cu privire la performanță, cu următoarea ocazie în care se va revizui regulamentul financiar în al doilea rând, să prezintă în raportul anual de evaluare o sinteză cu referire la progresele obținute în atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 și, în al treilea rând, să um, să-și asume responsabilitățile pentru contribuția fondurilor uh, Uniunii Europene la realizările urmărite în cadrul politicilor. Și ajung la concluzii, uh, doamna președintă. Gestiunea bugetului Uniunii Europene ar putea și ar trebui să fie mai bună. Așa cum am spus la început, nu se pune problema de a alege între cheltuirea fondurilor disponibile, respectarea normelor și obținerea rezultatelor, ci este important să facem toate aceste trei lucruri în același timp. În plus, bugetul Uniunii Europene ar trebui să devină mai ușor de gestionat, să aibă obiective mai clare și să dispună de mecanisme mai simple pentru cheltuirea fondurilor. Acestea sunt principalele învățăminte desprinse din perioada bugetară 2007-2013, pe care le veți regăsi și în prezentarea noastră generală privind cheltuielile din domeniul agriculturii și co- uh, coeziunii pe care am publicat-o astăzi. Curtea este întru totul angajată să-și desfășoare activitățile de audit, astfel încât să sprijine instituțiile europene, Parlamentul European, precum și statele membre, în asigurarea utilizării optime a fondurilor Uniunii Europene, așa cum, uh, pe bună dreptate, se așteaptă din partea noastră cetățenii europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor, am avut avantajul de a putea citi acest raport cu o zi înainte. Doresc să, mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră, întregii curți de conturi, și doresc să vă mulțumesc în numele tuturor colegilor și Parlamentului European pentru că ne oferiți informații foarte importante. Dragi colegi, nu avem de-a face numai cu acest, uh, cu acest document, raportul anual, ci avem și uh, acest al doilea document, și anume recomandările specifice de la țară la țară, o viziune de ansamblu a cheltuielilor um, și a executării bugetului în perioada 2007-2013. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne aduce mai aproape de obiectivul nostru de a nu uita de la un an la anul, la altul, ci să facem progrese. Este un document uh, foarte interesant uh, pe care îl voi consulta și în procedura de descărcare și vă suntem foarte recunoscători pentru că ați uh, răspuns cererilor noastre. Urez bun venit uh, domnului Artui, președintele uh, Comisiei pentru Buget. Bun venit! Înainte ca doamna Georgieva să vină, aș dori să spun câteva lucruri în calitate de raportor pentru raportul anual. Ca să începem cu cifra 4,7. Această cifră nu ne permite să spunem dacă tendința anilor uh, trecuți și anume uh, irregularitățile care cresc, e bine, nu, nu ne permite să vedem dacă această tendință a fost uh, inversată. Este, acest procentaj uh, sunt aproape 4 uh, miliarde și nu este uh, o sumă mică inclusiv corecturile uh, financiare sunt prevăzute, iar Curtea pentru prima dată a, a cuantificat, a dat o sumă pentru aceste corecturi financiare. Și acestea au o valoare de 1,6%, 2,3 miliarde de euro. Dacă anunță, dacă le adăugăm la cei 4,7%, ajungem la neregularități de 6,3%, este vorba de aproximativ 9,4 miliarde de euro. 6,3 mi se pare deja o cifră importantă, pentru că trebuie să știm cu ce rezultate de implementare și executare avem de-a face. Deci uh, trebuie să avem în vedere și acest procentaj și nu numai cel de 4,7%. Fac referire din nou la acest uh, document pe care l-am primit prima dată anul acesta și anume acesta ne arată că statele precum Grecia, România, Italia, care au cele mai mari uh, probleme, încă mai uh, au mari probleme cu absorpția fondurilor uh, și trebuie să facem în așa fel încât să vedem care sunt aceste probleme, care este cauza lor. În 2013 s-a schimbat puțin uh, ordinea țărilor cu cea mai mare rată de erori. Avem Slovacia, Regatul Unit, Spania și Belgia. Și în domeniul agrar, agricol, România, Bulgaria, Portugalia și Grecia sunt pe primele locuri. Și uh, fețe cunoscute, să spunem așa, și necunoscute. Doamna președinte. Aș vrea să știu despre ce documente vorbiți, fiindcă nu le avem. N-am primit aceste documente și, dat fiindcă vorbiți uh, despre altceva decât raportul anual, am vrea să știm unde sunt documentele. Pentru că noi, cel puțin coordonatorii acestei comisii, nu le-am primit și am vrea să știm dacă le putem vedea, astfel încât să putem să urmărim ceea ce ne spuneți. Vom clarifica. Este documentul mai mic. Văd că Bart Stas îl are, deci toată lumea ar trebui să-l aibă. Este distribuit în, la intrarea în sală. Uh, deci vă rog să vă serviți cu uh, documentele existente. Also in den, ja, genau, liebe Frau Kollegin Sender, Sie haben jetzt hier den Laden durcheinander gebracht. Danke dafür. Doamnă Sender, ați creat confuzie în sală dar uh, știu că documentele v-au fost trimise în căsuțele poștale. Deci dacă le-ați uh, golit, înseamnă că aveți documentul. Îi urez bun venit uh, doamnei comisar uh, Georgieva. Hello. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich mache jetzt einfach weiter in der Bewertung. Dragi colegi, continui. Pot să vă spun că documentele sunt la dispoziția tuturor și vă rog să, să vă serviți. Cu cât mai repede, cu atât mai bine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 În raportul, din raportul Curții de Conti reiese clar că administrațiile statelor membre trebuie îmbunătățite, iar Curtea de Conturi constată acest lucru pentru a 20-a oară. Iată, o aniversare destul de tristă. Informațiile pe care le trimit statele membre către Uniunea Europeană referitoare la implementarea uh, bugetelor la fața locului nu sunt, uh, nu sunt suficiente. Uh, și uneori chiar uh, sunt nesincere. Avem rate de eroare uh, care a, a fost corectată de la 53 la 75 de cazuri. În domeniul agricol, dezvoltare rurală, 6,7% și în cadrul descărcării va trebui să ne întrebăm de ce uh, Uh, Direcția Generală pentru Agricultură spune că, de fapt, rata de eroare ar fi de 5,2 în domeniul dezvoltării rurale. Iar uh, Direcția Generală pentru Afaceri uh, Regionale spune că rata de eroare este la 2,8, iar Curtea de Conturi spune că este la 6,9. Sunt lucruri pe care nu putem să le ignorăm pur și simplu. Și sunt foarte recunoscătoare curții de conturi pentru exemplele date vedem că trebuie să ne adresăm uh, statelor membre. Când vedem la, fonduri, la proiectele din Fondul Social European, în toate statele membre se găsesc uh, uh, dovezi că în momentul în care se folosesc fonduri europene, brusc chiriile cresc, salariile uh, plătite sunt cu 500% mai mari decât până în, până în momentul de față și așa mai departe. Sunt lucruri care pentru noi sunt inacceptabile și îi mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru că ne-a adus la cunoștință aceste cazuri. O altă problemă în fondurile regionale sunt ajutoarele de stat și am să vă rog, uh, domnule președinte Caldera, mai târziu dacă puteți să ne spuneți ceva despre aceste ajutoare de stat. Este vorba mai mult de o coincidență sau trebuie să pornim de la premisa că există un sistem uh, întreg în spatele acestora? Problema calității administrației la fața locului este cea mai mare, uh, este cea mai importantă. Eu fac parte din această comisie de 10 ani și de atunci tot discutăm despre asta. Uh, trebuie să vedem și uh, cum sunt folosite fondurile pentru formări uh, și seminare, pentru că sunt plătite și ele din banii contribuabililor. Aceleași administrații fac aceleași greșeli în continuu. Unele dintre aceste administrații sunt în top 10 de foarte mult timp și cred că trebuie să ne ocupăm de asta în cadrul procedurii de descărcare. Și conflictele de interese Um, trebuie să fie uh, abordate. Și, bineînțeles, uh, afectați de aceste conflicte de interese pot să fie uh, politicieni la fața locului, iar uh, autoritățile care vor să combată aceste conflicte de interese se pot confrunta cu, dific cu dificultăți. Obiectivele noastre sunt creștere și ocupare. Iar o disciplină financiară uh, aduce mai multă rigoare, însă nu poate schimba uh, foarte mult, dar trebuie să ne uh, Uh, uh, gândim și care este obiectivul corecturilor financiare. Ele este uh, ceva despre care vorbește Curtea de Conturi și de ani de zile. Deci faptul că fondurile sunt administrate în comun este o slăbiciune a acestor fonduri și va trebui să vedem ce facem în acest sens. Curtea de conturi, cu acest raport, a pus probleme importante pe masă, de exemplu, situația instrumentelor financiare, de exemplu, obligațiunile europene. Avem de-a face cu instrumente care nu au nimic de-a face unele cu altele. Băncile își păstrează banii Um, și își, îmbună, își înfrumusețează balanțele fără să dea mai departe banii către um, potențiali creditori, debitori. Tocmai aceasta a fost situația pe care am dorit să o împiedicăm. Deci uh, consider că avem o problemă mare cu instrumentele financiare și rogăm Curtea de Conturi să ne spună de ce regulile existente nu au putut combate uh, problemele um, existente. A doua problemă cu instrumentele financiare este una principială. Vedem că Uniunea Europeană plătește întotdeauna mai mult. 50% subvenții, 75% uh, subvenții și apoi um, um, credite europene. Uniunea Europeană plătește întotdeauna uh, sumele mai mari când este vorba de cofinanțare. Ar trebui să vedem câte proiecte devin practic uh, până la urmă proiecte 100% europene. Președintele Caldera a spus că este prima descărcare a noului Parlament și în mod tradițional este o descărcare uh, specială. Comisia se declară competentă, dar nu și responsabilă noul uh, Parlament trebuie să se, uh, să, să se stabilească în rolul său și sper că în calitate de raportor voi reuși să ajut la asta. În 2004 am uh, trăit, să spun așa, prima mea descărcare și nu a existat atunci niciun amendament la proiectul de raport. Nu vă faceți griji, nu visez la asta, dar a fost un semn că nu este atât de ușor să înțelegi lucrurile care trebuie să aibă loc în cadrul unei descărcări. Mi se pare bine că s-a împărțit munca pentru această descărcare uh, la nivelul prezidiului, la nivel social doamna Labaiova, la cercetare domnul Nica uh, și la dezvoltare uh, un alt coleg. Eu mă ocup de uh, domeniul agricol. Cred că trebuie să folosim uh, șansele pe care le avem, printre ele și recomandările curții de conturi în ceea ce privește uh, reforma procedurii uh, bugetare, am câteva întrebări. Mă întreb dacă la rapoartele speciale care ne permit să primim informații de la Curtea de Conturi în mod rapid, dacă nu ar trebui, mă întreb, să uh, scurtăm uh, procedura astfel încât să puteți clarifica lucrurile într-un schimb cu Comisia uh, Deci să, în, să înlocuim procedura actuală, contradictorie, cu o alta mai simplă. Vă mulțumesc în primul rând, îi urez din nou bun venit doamnei comisar Georgieva și îi voi da cuvântul pentru a prezenta poziția comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumim, doamnă președintă, mulțumesc și în calitate de raportor Vă mulțumesc și în calitate de raportor, domnule președinte Caldeira, stimați membri al acestei comisii și ai curții de conturi. Reprezint pentru prima dată comisia în calitate de membru responsabil cu procedura de descărcare și am să, încerc prin a vă, am să încep prin a vă spune că sunt conștientă de provocările care ne așteaptă, provocări pe care le accept cu din suflet. Așa cum ne-a spus uh, președintele Juncker într-un speech adresat Parlamentului de curând, Europa și-a pierdut o parte din credibilitate și o parte din încrederea de care se bucura în rândul cetățenilor. Și noi acum avem o sarcină destul de urgentă și anume să reconstruim această bază de încredere. Pentru noi este o prioritate și procedura de descărcare care permite Parlamentului să evalueze și să se pronunțe cu privire la gestionarea financiară a Comisiei este un instrument extrem de util în acest context. Raportul care ne este prezentat astăzi E un raport pe care l-am parcurs chiar aseară, domnule Caldeira, și se referă la anul 2013, ultimul an din uh, cadrul financiar anterior. Faptul că vorbim despre ultimul an al acestui cadru financiar ne arată acest nivel record de plăți, 148 de miliarde de euro. Aceasta fiind, de fapt, provocarea pentru implementarea și uh, executarea controlelor financiare. Suntem recunoscători pentru eforturile făcute încă o dată de Curtea de Conturi și vreau să-i mulțumesc încă o dată președintelui Caldeira și colegilor săi. Salutăm recomandările din acest raport, cu excepția câtorva dintre ele. Suntem de acord și le acceptăm ca pe o contribuție constructivă pentru a ajuta la îmbunătățirea gestionării financiare. Indicele de eroare pentru plăți depășește pragul material de 2% anul acesta și sunt de acord cu președintele care ne-a spus că 20 de ani la rând reprezintă o realizare. Tendințele de anul trecut, în ceea ce privește creșterea indicelui de eroare, s-au oprit, au ajuns la uh, un stop și sperăm că acum vor începe să evalueze în sens invers. Deși acum rata de eroare este de 7% față de 4,8% anul trecut și este important că acest lucru se întâmplă în anul în care volumul de plăți de gestionat este cel mai ridicat. Sper că este un indiciu asupra faptului că uh, eforturile comisiei, iată, încep să dea roade. Și, evident, trebuie să continuăm în aceste eforturi constat cu plăcere că, exact ca în trecut, Curtea constată că nu există uh, declarații eronate materiale și că indicele de eroare uh, sunt sub uh, pragul material de 2% și că angajamentele în toate domeniile de cheltuieli uh, au primit un aviz pozitiv. Curtea a insistat probleme specifice referitoare la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor finanțate de la bugetul european în domeniul gestionării partajate, adică politica de coeziune și agricultură, și încă o dată doresc să mă alătur observației făcute de domnul președinte și anume că este important ca statele membre să fie responsabilizate lucru la care trebuie să mai lucrăm. În toate domeniile, complexitatea Uh, regulilor referitoare la ajutoarele de stat, eligibilitate, au prezentat un nivel ridicat de risc și controlele de prim nivel trebuie îmbunătățite. Trebuie să colaborăm cu autoritățile naționale pentru formare și pentru stimulare pentru efectuarea corecturilor uh, în momentul verificărilor de către autoritățile naționale care trebuie să dispună de informațiile necesare. Prin urmare, ce poate face Comisia și ce face Comisia pentru a rezolva această problemă a indicelor ridicat de eroare în statele membre? În ceea ce privește prevenirea, am luat măsuri pentru a îmbunătăți gestionarea la nivelul autorităților naționale, inclusiv orientări mai clare, formare și măsuri de consolidare a capacității. Dacă însă continuă să apară erori, în domeniul rectificărilor, Comisia are datoria de a proteja bugetul european prin utilizarea măsurilor de rectificare și am și făcut acest lucru. Am, măsuri, am exemple în această direcție. Comisia aplică o politică strictă de întrerupere și suspendare a plăților, de îndată ce există dovezi cu privire la probleme clare în gestionarea fondurilor. Um, plățile sunt suspendate și pot fi reluate doar după ce există suficiente dovezi pentru uh, a ilustra rectificarea uh, problemelor identificate și pentru a îmbunătăți uh, sistemele pentru care, sigur, este nevoie de un audit din partea Comisiei, de o misiune de verificare sau un audit făcut de autoritățile naționale relevante. În agricultură, Comisia recuperează plățile um, nejustificate, identificate ca urmare a auditului și acest lucru reduce cu aproximativ 2% riscul la bugetul european, asta pentru anul trecut. Și, deși acest lucru poate fi făcut doar în anul după plata inițială, încercăm să reducem această perioadă. în ceea ce privește strategia noastră de audit pe bază de risc, am efectuat activități de audit specifice și sistematice și aceasta este o bună bază de îmbunătățire, fiindcă permite verificarea sistemelor de management și control, permițând statelor membre să identifice mai ușor erorile. Datorită acestor eforturi simțite de audit și datorită auditului curții, precum și îmbunătățirilor la nivelul practicilor de audit în statele membre, Comisia a reușit să abordeze principalele puncte forte și puncte slabe din sistemele naționale de gestionare și control pentru a identifica sursa erorilor și pentru a cere statelor membre să întreprindă măsurile de rectificare. Există un cont anual și uh, a fost publicat bugetul rectificativ în care se regăsesc măsurile de rectificare uh, din punct de vedere financiar, luându-se în considerare și dimensiunea multianuală a programelor de cheltuieli. Această comunicare referitoare la protecția bugetului european ne demonstrează că măsurile de prevenție și rectificare garantează că uh, se exclud cheltuielile care nu respectă normele europene de la finanțarea europeană. Mai mult, datorită caracterului multianual al majorității cheltuielilor europene și complexității procedurilor de rectificare, majoritatea rectificărilor sunt implementate după ce au fost efectuate plățile și acesta este motivul pentru care Comisia consideră că indicele anual de eroare estimat de curte trebuie analizat din perspectiva capacității globale de rectificare a sistemelor multianuale, sistem, subiect care va continua să fie dezbătut de noi împreună cu reprezentanții curții pentru a vedea cum putem alinia rapoartele anuale la natura multianuală a programelor noastre. În 2013, Comisia a rectificat sau recuperat 3,4 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din toate plățile făcute anul uh, respectiv. Și în ultimii 5 ani, media rectificărilor financiare a fost de 2,9 miliarde de euro pe an, adică 2,2% din toate plățile în medie. Cifre care ne arată că o parte consistentă a cheltuielilor făcute cu încălcarea legilor vor fi corectate și recuperate în anii viitori și cel puțin atunci când încheiem programele, o parte semnificativă a acestor uh, erori vor fi corectate. Pentru perioada de programare 2014-2020, noile reguli permit Comisiei să își consolideze supravegherea pentru o mai bună cheltuire a banilor și uh, sunt foarte interesată să discut cu Comisia pentru Control Bugetar și cu Curtea de Conturi pentru a vedea cum le vom implementa în primul rând, simplificarea opțiuni simplificate de costuri, reducerea poverii administrative asupra beneficiarilor este efectul acestora. Și cum spune Curtea în raportul anual, și erorile vor fi reduse. Prin urmare, trebuie să urmărim această simplificare și asta de câte ori este posibil. În al doilea rând, armonizarea regulilor pentru fonduri cum ar fi noile reguli pentru întreruperea și suspendarea plăților în agricultură, care permit alinierea acestora la, celor, la cele mai bune practici în domeniul coeziunii. Pentru coeziune, în al treilea rând, plățile interimare uh, trebuie să fie reținute în proporție de 10% până la acceptarea conturilor. 4. Următoarea corecție financiară pentru nereguli clare sau deficiențe în sistemele de control identificate de comisie sau de curtea de conturi, care afectează conturile prezentate de statele membre, lucru care se aplică tuturor domeniilor din domeniul gestionării partajate. 5. Declarații de gestionare și declarații naționale la nivel politic în regim voluntar. Vreau să vă spun că în următoarele zile vom publica recomandările grupului interinstituțional pe declarații naționale, este vorba despre o cale foarte uh, fermă pentru a uh, responsabiliza la nivel politic aceste sisteme de control. Întreruperea și suspendarea plăților este esențială pentru a îmbunătăți sistemele de gestionare și control în statele membre și acesta este un instrument care va fi folosit de comisie ori de câte ori este necesar. Acestea fiind spuse, declarația de asigurare a curții și indicele de eroare trebuie să fie abordate din perspectiva provocărilor și constrângerilor care există în domeniul politicilor de gestionare partajată. Aceste politici, fie că e vorba pentru coeziune sau agricultură, stabilesc obiective ambițioase uh, care nu sunt ușor de îndeplinit, în ciuda eforturilor noastre de a simplifica aceste politici. Sunt de asemenea foarte uh, costisitoare în ceea ce privește controlul și gestionarea și capacitatea noastră a determinat statele membre să investească resurse semnificative în sistemele de control. De exemplu, în domeniul agriculturii vorbim despre aproximativ 4 miliarde de euro pe an. Prin urmare, Provocarea este continuarea îmbunătățirii eficienței sistemelor de management și control, însă acest lucru trebuie făcut fără a crește nivelul de birocrație și nivelul costurilor. Trebuie să vedem cum putem combina simplificarea cu un control mai eficient. În rezoluția generală de descărcare pentru 2012, Parlamentul European a subliniat o serie de obligații obligatorii în ceea ce privește instituțiile de audit. Fostul președinte Barroso și domnul comisar Șemeta, fostul comisar, uh, în comunicare referitoare la recomandările pentru descărcare pe 2012, au declarat angajamentul Comisiei de a implementa um, programe pentru reducerea indicelui de eroare. Și pot să vă spun astăzi că este un lucru cu care sunt absolut de acord și pe care îl voi promova și eu. Monitorizarea tuturor acțiunilor, prezentarea în fața dumneavoastră pentru a vă spune ce am făcut și ce rămâne de făcut. După cum am menționat, anul financiar 2013 a avut un nivel de executare al bugetului foarte ridicat și activele în Uniunea Europeană au rămas stabile la 155 de miliarde euro. Uh, contabilul Comisiei vă va sta la dispoziție pentru uh, informații suplimentare în acest sens. Aș vrea în încheiere să mă refer la un aspect extrem de important din uh, raportul de audit și anume nevoia de a ne consolida, de a ne intensifica eforturile pentru gestionarea performanței. Comisia dumneavoastră uh, a avut un cuvânt foarte important de spus în acest domeniu. Comisia Europeană face eforturi pentru a crea un nivel de performanță ridicat în domeniul tuturor uh, politicilor europene aspect esențial din punctul meu de vedere dacă ceea ce ne dorim este să folosim cât mai uh, bine posibil contribuțiile cetățenilor europeni. Haideți să vă spun ce intenționăm să facem concret în acest domeniu. Întâi de toate, în cadrul financiar multianual 2014-2020 și uh, regulile financiare aferente, am stabilit o fundație solidă pentru uh, o mai bună structurare a cheltuielilor. Gestionare financiară solidă uh, este un alt element important pentru comisia noastră și în fiecare scrisoare a președintelui Juncker către noi comisari, acest lucru apare, uh, apare într-o poziție uh, primordială se pune accentul pe plus valoarea pe care trebuie să o oferim cu aceste cheltuieli cetățenilor noștri și se spune că perf- măsurarea performanței pe termen lung a fost inclusă în acest ciclu al politicilor multianual și în legislația secundară. Diferitele acte și acorduri de parteneriat pentru implementarea cadrului financiar 2014-2020 sunt axate pe performanță și includ trei elemente importante. Un set de obiective principale legate de obiectivele UE 2020 și o rezervă de performanță de 6% pentru politica de coeziune care poate poate fi alocată la finele perioadei. Adică dacă uh, aveți uh, rezultate bune, veți fi recompensați. Apoi, indicator pentru implementarea monitorizării monetare și stabilirea de ținte de îndeplinit și aranjamente ferme pentru monitorizare și evaluare pentru a ne asigura că disponibilitatea datelor necesare pentru evaluarea plus valorii eficienței și eficacității europene și impactului asupra economiei și societății sunt disponibili. Vreau să uh, exploatez la maxim acest accent pus pe nivelul de performanță. Deja uh, construim alianțe cu comisarii din principalele domenii de cheltuieli pentru a ne asigura că aceștia reprezintă un element central al activității noastre. În special, stabilirea exante a obiectivelor în planurile de management ale comisiei și rapoartele expost referitoare la scapartea rapoartelor anuale au devenit o parte esențială a cadrului de performanță, lucru care se întâmplă și cu raportul de evaluare cerut în articolul 3. 1918 din Tratatul de la Lisabona. Sunt de asemenea în totalitate de acord cu o recomandare a Comisiei dumneavoastră pentru uh, activitatea grupului interinstituțional cu privire la performanță sprijinit de Parlamentul European. Intenționez să lansez dialogul cu factorii interesați pentru stabilirea termenilor de referință și asta cât mai repede. Adică deja ne ocupăm de acest lucru. În al treilea rând, intenționăm să avem o abordare prudentă și să construim sisteme eficiente de gestionare și control, pentru că gestionarea performanței dă rezultate doar atunci când ne axăm pe aspectele principale. Unul dintre riscuri, după cum știm, în domeniul uh, gestionării performanței este că măsor ce e ușor de măsurat, dar poate ce, nu ce e mai relevant. Și vreau să vă garantez că avem în vedere acest lucru și uh, acționăm foarte prudent pentru a ne asigura că acest risc nu se concretizează în realitate. Știm că există o întârziere între momentul în care îți stabilești obiectivele și momentul în care obții rezultatele și acest interval de timp reprezintă un element critic pe care vrem să-l discutăm cu curtea, fiindcă este relativ ușor să faci un raport uh, anual referitor la contribuții și cheltuieli, dar impactul efectiv poate fi evaluat doar peste câțiva ani. Există acest decalaj de timp și trebuie să-l gestionăm cât mai bine dacă vrem să reușim ce ne-am propus. Cadrul uh, de monitorizare și evaluare, care ține de uh, raportul prevăzut la articolul 380 și stabilește aranjamentele pentru cadrul financiar anual. Impactul, se spune acolo, poate fi observat din 2017-2018 și uh, devine și mai concret din 2020 încolo. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere. Pe scurt, Există multe de făcut, suntem de acord uh, în ceea ce privește acest indice ridicat de eroare și, de asemenea, pentru a ne construi o cultură a performanței și capacitatea de a măsura nivelul de impact. Și vă promit că uh, acestea sunt bazele pe care vom uh, acționa, adică nu vom uh, alege una în detrimentul celeilalte. Și vreau să vă promit că voi veni cât de des doriți în uh, Parlament, la comisia dumneavoastră, cât de des mă invitați, doamnă Gresler. Din păcate, astăzi e o zi în care avem și prima întâlnire a noii comisii și, din păcate, îmi cer scuze, dar nu voi putea rămâne până la finele reuniunii. Există un punct pe ordinea de zi a reuniunii de la comisie la care trebuie să particip și eu. Însă nu așa se vor desfășura lucrurile în viitor în ceea ce privește colaborarea mea cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc! Frau Comisarin! Vă mulțumesc, uh, doamnă comisară. În uh, Germania spunem că um, o mătură, cu o mătură nouă poți uh, mătura foarte bine. Deci, sperăm că vom colabora în mod foarte rodnic cu dumneavoastră. Mai mulți colegi au dorit să ia cuvântul și o să încep cu președintele Comisiei pentru Bugete, domnul Artui. Vă rog. Merci, madame la présidente. Je voudrais vous dire combien... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă spun cât de mult mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această comisie, să fiu primită în această comisie și uh, Uh, consider că trebuie să existe o relație strânsă și bazată pe încredere între Comisia de Buget și cea de control bugetar. Mă asociez omagiului pe care l-ați uh, exprimat față de Curtea de Conturi Europeană. Trebuie să luăm în considerare informațiile pe care aceasta ni le furnizează. Munca parlamentară este și una a controlului utilizării fondurilor publice. Și din acest punct de vedere, uh, sprijin direcția de a uh, face audit în sensul de a evalua modul în care sunt cheltuiți banii publici. Nu este vorba numai de erori, ci este vorba de a ne asigura că există, că aceste cheltuieli asigură o valoare adăugată specifică. domnule președinte al Curții de Conturi, cred că uh, trebuie să ne asigurăm că fie că este vorba de de, fondul social, fondul de coeziune, uh, trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri nu sunt un fel de stimulenți pentru, cheltu- pentru cheltuieli publice. Pentru că există ceva la dispoziție, trebuie, fonduri la dispoziție trebuie neapărat epuizate. De asemenea, uh, m-aș referi la uh, finanțele consolidate, la bilanțuri, la situația financiară. Avem o situație cu datorie de 46 de miliarde. Este vorba de drepturile obținute de colaboratori și uh, foști actual membri uh, ai Parlamentului uh, Uh, cu titlu de pensii. Deci, Uniunea Europeană are o datorie, practic, de aproximativ 46 de miliarde. M-au interesat, de asemenea, angajamentele financiare, care corespund cu împrumuturi, practic. Și mă întreb dacă în datoriile luate, uh, prevăzute în acest bilanț, se vorbește și despre raluri, despre uh, plățile neefectuate. Ați vorbit despre decalajul crescând între uh, creditele de angajament și creditele de plată. Și începând cu 2010, constatăm că o serie de facturi ajung la comisie și nu sunt plătite imediat. Pentru că nu sunt disponibile creditele, și nu, sunt, nu pot fi mobilizate fondurile. Aș dori, domnule președinte, să vă întreb dacă Curtea de Conturi s-a axat pe acest uh, subiect, dacă s-a dedicat subiectului uh, plăților neefectuate, 5 miliarde la finalul lui 2010, 11 la finalul lui 2011, 16 miliarde la finalul lui 2012, 23 de miliarde la finalul lui 2013 și uh, poate că ne vom apropia de 30 de miliarde la finalul lui 2014. Și uh, știm că va avea loc, vor avea loc uh, reuniunile de conciliere pentru bugetul 2015, uh, uh, se vor face amendamente la, uh, se va face un buget rectificativ la 2014 și cred că uh, uh, aceste lucruri vor fi foarte importante în atitudinea Parlamentului față de Consiliu. M-aș întreba dacă, și v-aș întreba dacă aveți o poziție față de aceste facturi neplătite, aceste raluri. Procedurile, bineînțeles, sunt diverse de la o țară la alta, dar uh, fenomenul este unul general. În orice caz, mulțumesc curtei, curții pentru uh, contribuție și cu siguranță vom lua în considerare uh, observațiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte! Vă mulțumesc. Voi continua cu coordonatorii din partea grupurilor politice, primul fiind domnul Sarvama din partea PP-ului. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și doresc să mulțumesc și domnului Caldeira, președintele Curții de Conturi, și doamnei comisar Georgieva. Sper să fiu cât mai succint referindu-mă la cel mai important aspect din punctul meu de vedere. Voi începe de la remarcile domnului Caldeira. Salut uh, prezentarea dumneavoastră și nu voi repeta lucrurile pe care le-am auzit de mai multe ori pe parcursul anilor, însă există două puncte importante. Dacă Comisia și statele membre uh, doresc să reducă ratele de eroare în mod semnificativ, atunci este nevoie de uh, informații uh, fiabile. Deci trebuie să țină seama de situația în fiecare țară în parte. Și apoi există și o remarcă calitativă foarte importantă și anume sistemele de gestionare la nivelul Uniunii Europene și al statelor naționale a fost create tocmai pentru a cheltui fondurile și pentru a asigura uh, respectarea regulilor și nu pentru a atinge rezultatele, obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și mă gândesc și la ce a spus uh, dumneavoastră, doamna Georgieva. Este foarte bine că ați amintit uh, aspectele esențiale, reguli de simplificare, o mai bună performanță, deci o obținere, obținerea unei valori mai mari pentru fiecare euro cheltuit. Deci cred că um, analizăm lucrurile corecte, însă adresându-mă dumneavoastră, doamnă, doamnă comisar, în momentul în care afirmați că Împreună cu statele membre, Comisia Europeană a reușit să răspundă punctelor, principalelor puncte slabe din sistemele de gestionare, a reușit să identifice cauzele sursă ale problemelor. Trebuie să spun trebuie să spun că eu nu consider că am ajuns în această situație, gândindu-mă și la ce a spus domnul Caldeira. Și cred că aceasta este cea mai importantă sarcină pentru noi toți prezenți în această sală, să înțelegem care sunt problemele cu care ne confruntăm și așa cum v-am uh, întrebat uh, în cadrul uh, audierii, nu cred că ar trebui să ne îngrijoreze prea mult acest concept de a arăta cu degetul vinovații Cred că ar trebui să mergem dincolo de el, să identificăm problemele reale, astfel încât să putem măsura în mod cantitativ performanțele. Este vorba de un uh, cerc, de un puzzle uh, din care lipsesc doar câteva piese, care din păcate însă sunt importante. Doamna Gresle a pus această întrebare esențială. Avem, dispunem deja de uh, cadrul uh, legislativ necesar și dacă există acest cadru legislativ, uh, problema este reprezentată de uh, nerespectarea acestuia. Eu consider că avem deja suficient de multe norme, cadrul legislativ este creionat deja, însă nu este suficient de, de respectiv, de, de respectat. Deci Cred că pur și simplu trebuie să punem în aplicare acest cadru legislativ. Pentru a nu vă răpi și mai mult timp. Foarte pe scurt, vă atrag atenția asupra privirii de ansamblu, asupra cheltuielilor din domeniul agricol și din domeniul coeziunii. Acesta este raportul pe care îl vedeți aici. Este unul foarte interesant pentru că Cred că avem în fața noastră primii pași uh, decisivi în, în uh, noua procedură. În acest document, în anexa 2, se regăsesc în cele din urmă toate cele 28 de state membre. Este vorba de un prim pas, pentru că, uitându-ne la acest uh, tabel, înțelegem că nu este suficient, nu reprezintă baza pe care uh, trebuie, putem să ne construim uh, casa viitoare. Nu putem înțelege care sunt domeniile asupra cărora ar trebui să ne concentrăm, ce anume trebuie să măsurăm pentru a putea folosi într-un mod mai eficace banii contribuabilor europeni și știu, doamnă comisar, că acesta este obiectivul nostru comun. Și cred că aceasta este sarcina noastră pentru următorii 5 ani. Vă mulțumesc, dau cuvântul uh, doamnei Ayala Sender din partea socialiștilor și democraților. Aș dori să-i mulțumesc domnului Caldera și doamnei Georgieva pentru prezența dumnealor astăzi alături de noi, pentru a putea avea această discuție. Aș dori să îmi cer scuze pentru că uitasem uh, că pot să iau un uh, doc- să iau, să găsesc toate documentele aici în sală. De dimineață am uh, găsit documentul cu numărul A, cel prezentat de domnul Caldeira. Um, nu-l văzusem pe documentul B, pe care, la care vă referiseți dumneavoastră, doamnă președintă. Cred că Curtea de Conturi Europene ne-a, ne-a prezentat o privire de ansamblu a situației din 2007 până în 2013 și aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru această viziune de ansamblu. Din păcate, nu a fost vina dumneavoastră pentru că am că nu am, uh, obținut, uh, nu am obținut acest document decât atât de târziu, însă acum putem vedea care este situația a uh, bugetului multianual al Uniunii Europene, care este situația cheltuielilor, creditelor de angajament. Cred că dinamica bugetului european este similară cu dinamica bugetelor naționale care sunt executate uh, de la, pe bază anuală, diferența la nivel european fiind că bugetul european se desfășoară pe o perioadă de șapte ani. Și este clar că este vorba de un sistem mai complicat. Aș dori să revin la datele prezentate și mă refer la rapoartele speciale de audit uh, ale Curții de Conturi, care mie mi-au stârnit două îngrijorări, două temeri. Comisia de control uh, bugetar dorește să descopere anumite deficiențe, dar cred că ar trebui să ne preocupe în același timp și veniturile, pentru că dacă nu vom începe, nu vom porni de la venituri, se poate întâmpla să ajungem în situația în care un stat membru să refuze să-și plătească contribuția la bugetul Uniunii Europene. În primul rând, într-o criză economică, este evident că statele membre nu pot să contribuie în mod adecvat la bugetul Uniunii Europene. Aceasta este decizia Consiliului, însă anumite state membre refuză acest lucru el Tribunal de Cuentas con toda su eh, franqueza que Lucru care ni se spune și din partea Curții de Conturi că nici dacă ar dori statele membre n-ar putea avea o formulă armonizată prin care acest buget al Uniunii Europene eh, trebuie să fie verificat în plină criză. Asta în primul rând. În al doilea rând, Așa cum ne-ați spus și dumneavoastră foarte bine, domnule Caldeira, pentru prima dată în istoria Uniunii Europene trebuie să avem o procedură bugetară de șapte ani pe care o începem fără să știm cum vom face față cheltuielilor și acest lucru este uh, un lucru enorm uh, și vom aborda acest lucru în grupul nostru cu ajutorul dumneavoastră pentru că, așa cum ne-a spus foarte bine președintele Comisiei Bugeturi, acceptăm că pentru prima dată facem ceva și anume, uh, înainte știam ce putem angaja și ce puteam cheltui și uh, ne respectam angajamentele, dar iată că pentru prima dată nu vom mai putea face acest lucru și acestea sunt uh, două elemente foarte importante. Apoi, în ceea ce privește aspectele concrete, cifrele și tendințele prezentate în ceea ce privește cifrele, sunt de acord cu doamna președintă. președintă. Există o situația unui cadru cu erori care nu ne mulțumește și care trebuie să fie îmbunătățit. Însă, așa cum ne-a spus domnul Caldeira și îi mulțumesc pentru că um, aceasta ajută și cetățenii să înțeleagă. Domnul uh, Caldeira ne-a spus că în 2013 pe fiecare cetățean s-au cheltuit 290 de euro. Și pentru ca cetățenii să știe, vreau să spun că problema 4 cu 7 are legătură cu 13 6 euro pe cetățean, adică 13,63 euro în 2013 per cetățean. Ca să nu ne burim și ca să putem lua cu adevărat în considerare detaliile discursului nostru și ce eforturi trebuie făcute. În ceea ce privește tendințele, Trebuie cel puțin să recunoaștem că principala tendință în toate aceste rubrici bugetare este de scădere, practic, cu excepția câtorva, cum este în cazul agriculturii de 0,1 și un alt aspect pe care ni l-ați menționat și anume investițiile eh, care au crescut cu 0,7%, așa cum spun și eu de ani de zile. Nu sunt absolut deloc mulțumită de acest nivel. Nu știu dumneavoastră, doamnă președinte, dar eu cred că uh, asta este o tendință problematică. Restul au scăzut. E adevărat că cifrele rămân în continuare ridicate, fiindcă tranzacțiile sunt ridicate, însă atât pentru costurile regionale cât 45 de miliarde, ca și pentru agricultură, uh, același fonduri, vorbim despre scăderi Cred că trebuie să ne felicităm de acest lucru pentru că am avut o scădere semnificativă. Uh, acesta este unul dintre domeniile la care v-ați referit și dumneavoastră și noi am urmărit pentru că trebuia să ne asigurăm că afacerile externe sunt foarte bine gestionate, mai ales în vedere structura diplomatică externă. Și cred că trebuie să fim încântați de acest lucru. De asemenea, vrem să dăm cetățenilor și veștile bune și vestilele rele, pentru că într-un moment de criză se fac eforturi mari într-o situație a unui buget care a fost cel mai mare de până acum și problema este la nivelul veniturilor. Finanțarea bugetului european 549 de miliarde și cheltuielile 580 de miliarde. Um, trebuie să vedem dacă statele membre își respectă angajamentele față de buget, inclusiv țara mea dar și altele care uh, nu uh, se implică așa cum ar trebui la nivel european. Mulțumesc! Da cuvântul domnului Toiraren, numai la grupului politic ALDA. Nu, domnul Cernetski, îmi cer scuza, în numele ECR-ului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură faptul că la prezidiu o văd nu doar pe doamna președinte, dar și pe domnul Caldeira și pe doamna Georgieva, o echipă de vis, din punctul meu de vedere, care sper că ne va ajuta să răspundem provocărilor cu care ne confruntăm, pentru că situația în care ne aflăm și mă gândesc la situația financiară a Uniunii Europene, ne demonstrează că fondurile Uniunii Europene sunt cheltuite pur și simplu pentru a fi cheltuite. Beneficiile pentru cetățenii europeni nu sunt uh, ușor identificabile, o provocare pentru noi. Tocmai de aceea mă bucur că în uh, reuniunea noastră de astăzi discutăm despre necesitatea unei strânse colaborări între Curtea de Conturi și Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European. Mă bucur uh, faptul că și doamna comisar a declarat că dorește să colaboreze în mod strâns cu Comisia de Control Bugetar a Parlamentului European pentru că relațiile între Parlamentul European și Curtea de Conturi, respectiv Comisia Europeană, nu au fost întotdeauna atât de, de strânsă. Și mă gândesc la situația care exista în momentul în care domnul uh, Santer era președintele Comisiei Europene. Să sperăm că nu se va repeta această situație cu Comisia Juncker. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, Și mă gândesc la situația în care rata de eroare uh, este aproape dublă față de pragul de, de semnificație. Este o situație îngrijorătoare. Se înregistrează anumite modificări față de anul 2012, însă nu este vorba de un imens salt uh, înainte. Nu putem spune că vedem deja luminița de la capătul tunelului. La sfârșitul anului 2000, uh, 2013 avem o sumă de 322 de credite de angajament uh, neachitate, neexecutate și Știm foarte bine că și pentru acest an uh, creditele de angajament sunt mai mari decât creditele de plată, deci se pune întrebarea ce putem face pentru a reduce cheltuielile care au fost uh, executate neavând niciun fel de legătură cu obiectivele stabilite. Aș dori să mă refer la o situație specifică amintită de altfel și de domnul Caldeira. În cazurile în care gestiunea a revenit mai mult Comisiei Europene. Rata de eroare a fost mai uh, redusă de 3,7% dacă nu mă înșel, în comparație cu cazurile în care există o gestiune partajată între Comisia Europeană și statele uh, membre, uh, caz în care rata de eroare este de 5,2%. Deci cred că din acest punct de vedere situația Ah, poate fi îmbunătățită. Este nevoie de o mai bună colaborare.